<laughs> Domnul președinte. Thank you. See? Thank you very much. Thank you. I appreciate it. <laughs> Um, reluăm ședința. Vă supun la vot uh, procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate care sunt disponibile. Dacă aveți observații, înțeleg că nu sunt deci procesul verbal este aprobat. am să fac un anunț am primit